Guten Abend. Mikrofon ist on. So, guten Abend, liebe Kolleginnen und Kollegen. Bună seara, dragi colegi. Aufgrund der Verspätung suntem în întârziere. Nu vor avea loc explicațiile de vot imediat uh, după vot, ci la finele zilei de azi. Avem raportul Kirtsos, mobilizarea Fondului European de Ajustare la Globalizare, Vot cu apel nominal. Avem nevoie de o majoritate calificată. S-a deschis votul. Abgestimmt. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă. Raportul Cristoforu. Mobilizarea Fondului European de Ajustare la Globalizare. Iarăși, vot prin apel nominal, iarăși e necesară aceeași majoritate calificată. Haben alle abgestimmt? A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă. Urmează raportul Crisogonos. E vorba de ridicarea imunității domnului Pinto. Vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Urmează raportul Zviefka în ceea ce privește ridicarea imunității domnului Ivan Iacovcici. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Urmează raportul Negrescu Mobilizarea Fondului European de Ajustare la Globalizare. Vot prin apel nominal e necesară o majoritate calificată. S-a deschis votul. Am ale A votat toată lumea? S-a închis votul. Angenommen. Wir kommen dann zum Bericht Reg. Se adoptă raportul Regner, cererea de ridicare a imunității a domnului Victor Uspaschic. Domnule Verhofstadt, vă rog. for your uh, sympathetic encouragement. Da, mă încurajați foarte tare. Domnule președinte, după această reacție, după această de, dezbatere empatică pe care am avut-o cu domnul Schulz, care mi a spus că trebuie să intervin acum și nu în urmă cu două ore, vreau să trimit acest raport înapoi uh, în comisie uh, potrivit uh, regulii 188 cu 2, pe motiv că dacă citiți raportul, veți vedea că mai sunt dubii. Dubii pe multe subiecte importante, documente Wikileaks și altele. Dubii față de un subiect important. Când am tratat cazul Severin, am spus că ridicăm imunitatea uh, dar uh, capacitatea de a-și exercita mandatul să nu-i fie afectată. Deci nu, nu era vorba de libertăți personale și aș cere celor de la juri să ia aceeași decizie și aici și să reconsidere cazul, pentru că libertatea personală a domnului Uspaschici nu trebuie restricționată. De ce domnul Uspaschici să aibă un uh, tratament care să nu fie cel puțin egal cu cel al domnului Severin, care a fost urmărit de corupție, deci ceva mult mai grav. De aceea v-aș ruga să votăm retrimiterea în Comisia Parlamentară. Mulțumim foarte mult, domnule Verhofstadt. Potrivit regulilor, există posibilitatea ca un coleg să se exprime pentru această propunere, alt coleg împotrivă. Cine vrea să se exprime pentru propunerea domnului Verhofstadt? Golniș. Domnul Golniș. No. Eu așa am decis. Domnule președinte, deși domnul Verhofstadt e un adversar politic, eu sprijin ferm propunerea lui. Peste 10 ani am fost în comisia specială care atunci se chema Comisia de regulament de verificare a puterilor și imunităților. Acum mai bine de 20 de ani era o jurisprudență obiectivă. Mulțumit unui coleg, domnul Donesc, care spunea clar că atunci există o, <clears throat> așa, un miros de persecuție politică conform căruia deputatul era urmărit din motive politice și de către adversari, trebuie să menținem imunitatea. Eu cred că această jurisprudență pe care am respectat-o personal întotdeauna, chiar și atunci când era vorba de un adversar politic. Am văzut cu regret o evoluție a Comisiei care era de a menține imunitatea, să spunem, a parlamentarilor <clears throat> din mainstream și să o ridice sistematic chiar pentru cauze de exprimare politică, pentru parlamentarii incorrecți din punct de vedere politic. Închei, domnule președinte, aș fi dorit ca domnul Berhofstadt să aplice aceeași jurisprudență. Mulțumim, domnule Gorniș. Da, uh, e un minut și pentru dumneavoastră ca și pentru toți ceilalți. Sunt aceleași reguli. Am decis că am luat notă că sunteți pentru. Cine vrea să vorbească împotrivă? Doamna Regner. Domnul Uspaschic a avut suficiente posibilități să ia cuvântul în apărarea domniei sale. Noi uh, am fost cât se poate de prudenți, noi cei de la jurii, ca de fiecare dată. Și ne-am ocupat serios de acest, uh, de acest caz. Uh, e o procedură care uh, deja uh, a fost uh, examinată cu mare grijă am luat o decizie la jury și să știți că am luat o decizie matură, o decizie uh, pe care am cântărit-o îndelung și a sosit momentul ca în sfârșit să votăm. Mulțumim foarte mult, doamnă Regner. Votăm acum. Cine este pentru? Ah, e vorba de votarea retrimiterii. Cine este pentru retrimiterea dosarului? Wer ist dagegen? Cine este împotrivă? Eu cred că se respinge, dar haideți să facem o verificare electronică. Am alle abgestimmt? A votat toată lumea? Die Abstimmung ist geschlossen. S-a închis votul. Se respinge această cerere. Decide, acum uh, decidem uh, pe raportul Regner cine este pentru, împotrivă, abțineri, raportul se adoptă. Urmează raportul Duda cu privire la cererea protejării privilegiilor și imunităților uh, colegului Albertini. Cine este pentru, împotrivă,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 S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 1. Se deschide votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 2. Se deschide votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se respinge. 4. Să deschizi votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Te respinge. 9. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se respinge. 10. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se respinge. Textul original, la articolul 3 cu 1, s-a deschis votul. A votat toată lumea? Se închide votul. Se adoptă. Amendamentul 11. Cine este pentru? Prin ridicarea mâinii, vă rog. Împotrivă. Se respinge. 12 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 5. Prin apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea. Se închide votul. Se respinge. Votăm propunerea comisiei, spune președintele. Ba nu, corectează președintele, amendamentul 6. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se respinge. Propunerea comisiei. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Rezoluția legislativă. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă. Trecem acum la raportul doamnei Kylie cu privire la politica fiscală. Aliatul 5 pentru împotrivă. Verificăm electronic. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Aliatul 22 pentru. Împotrivă. Abține. Se adoptă. 23 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Aliatul 25. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Aliatul 34. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Aliatul 37 uh, cu un amendament oral din partea doamnei Kylie. Vă rog. Da. Salutăm implementarea raportării pe țară pentru bănci, așa cum se definește la amendamentul 4, în conformitate cu directiva pentru cerințele de capital, cerem comisiei să introducă un următor, ca un următor pas uh, raportarea pe țară obligatorie pentru companii transfrontaliere, excluzând IMM-urile din toate sectoarele E vorba de toate țările în care operează acestea, incluzând uh, jurisdicții non-corporatiste și uh, paradisuri fiscale, asigurându-ne totodată că povara administrativă este redusă. Mulțumesc! Mulțumesc. Sunt obiecții? Nu? Votăm alineatul 37 Uh, uh, pe două părți. Prima parte, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. A doua parte, pentru? Împotrivă? Abțineri? Cred că se adoptă, dar verificăm totuși. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă.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 abține, se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Alineatul 67, vot pe părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte pentru, bine, verificăm la partea 1. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. A doua parte pentru. Împotrivă. Iarăși nu e clar. Votăm electronic. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. Aliatul 69 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 70 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Constentul M, textul original, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul? Se adoptă. Și acum uh, rezoluția, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Am încheiat sesiunea de votare. Vă mulțumesc tuturor. Vă rog foarte mult uh, să rămâneți așezați, uh, cei care doriți să ascultați în continuare uh, sesiunea plenară, restul să părăsiți sala în liniște, fiindcă